Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bună dimineața, dragi colegi. Vom continua acum cu reuniunea comisiei noastre și avem de discutat punctele 9 până la 13 de pe, nu, 14, spune președintele, de pe ordinea de zi. E vorba de descărcarea comisiei pentru diferitele secțiuni pentru care este competentă comisia noastră. Avem uh, doamnă raportor foarte competentă, de asemenea, care a studiat toate aceste probleme și a verificat uh, conturile în totalitate pentru tot domeniul de definiție al Envi Iuta este membră și în Comisia de Bugete și este extrem de importantă și acolo și aici este raportarea noastră pe această temă. Iuta, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult eu. Nu doresc să spun prea multe pentru că toți colegii au primit deja documentele și probabil le-au citit. Cel puțin uh, principiul de plecare este deja stabilit toată lumea a putut să citească care este situația, dacă mai există nevoia de a schimba anumite părți în aceste documente, fie că e vorba de partea referitoare la agenții, fie la raportul meu general pe tema mediului și a sănătății. Colegii pot, bineînțeles, să facă acest lucru pentru că termenul de depunere a amendamentelor a fost stabilit pentru 1 februarie la ora 12. Și până atunci mai există, deci, posibilitatea de schimbare a documentului, chiar dacă unii colegi consideră că acum e mai bine să îmi transmită anumite informații, sunt absolut de acord cu aceasta. Dar este clar că trebuie să procedăm uh, la schimbări cât mai repede dacă este nevoie, pentru că trebuie traduse toate aceste amendamente și trebuie să găsim o formulare potrivită care să fie acceptată de toată lumea. Și din partea mea vor mai exista modificări. În rest, pentru exercițiul 2008, cred că putem să fim foarte mulțumiți pentru că rata de aplicare și folosirea fondurilor este destul de bună. Dacă ne uităm uh, la liniile bugetare care țin de politica mediului și care sunt finanțate din această politică, 95,15% din fondurile alocate pentru această linie bugetară au fost uh, folosite. Pentru sănătatea publică avem o cifră și mai bună, 99,75% Câteodată chiar ne întrebăm dacă se poate să fie atât de bine, dar se pare că este exact așa cum am spus. Există resturi mici de bani care n-au fost folosiți, iar în ceea ce privește securitatea alimentară și protecția animală, e vorba de 98% rată de folosire, așadar totul în domeniul 90 și ceva la sută și peste 95% chiar. Aceasta este într-adevăr o execuție foarte bună bugetară și putem să transmitem comisiei, care este reprezentată în sală, după cum am văzut, mulțumirile noastre și felicitări pentru că au învățat din trecut. Aș vrea de asemenea să menționez că între timp, în ceea ce privește implementarea programului LIFE, Comisia a trecut la o nouă politică de implicare a mai multor uh, actori la acest program. Majoritatea care ceruseră să participe pot fi implicați și de aceea rata de implementare a acestui program este mai bună decât în anii trecuți. Toate aceste lucruri se pot constata în expunerea de motive pe care am pus-o la dispoziția colegilor mei. Nu este nevoie să mai hotărâm nimic, ci este doar un rezumat pe care l-am făcut pentru ca toți colegii să fie informați. Și dacă tot vorbim de live, aș vrea să fac un scurt comentariu și anume că avem o greșeală de tipar în al doilea aliniat la live, nu se poate spune în expunerea de motive că în iulie 2009 a fost publicată cererea de a uh, de licitație, în fine a fost organizată licitația, ci mai degrabă în iulie 2008, pentru că altfel, bineînțeles, că nu am avea de ce să discutăm despre acest subiect în descărcarea 2008. În general, acum câteva puncte importante, dacă ne uităm la agenții, cred că ce este mai important a fost notat în document, Agenția Europeană pentru Mediu, este în regulă în ceea ce privește obligațiile de plăți. Știm că Agenția Europeană de Mediu ne ajută în mai multe domenii care țin de comisia noastră, atât la implementarea măsurilor, cât și la evaluarea acestor măsuri, la combaterea schimbărilor climatice. Această agenție și-a arătat disponibilitatea din ce în ce mai mult în ultimii ani de a prelua și funcția de supraveghere pentru a ne ține la curent cu privire la schimbări în domeniul uh, problemelor climatice, cu privire la deșertificare sau secetă în anumite regiuni ale lumii. Din perspectivă bugetară, toate aceste inițiative au fost foarte bune în exercițiul 2008. De asemenea, la Agenția pentru Siguranța Alimentară sau celelalte agenții avem câteva probleme în ceea ce privește obligațiile de plăți care nu vor fi executate imediat, ci vor fi executate în exercițiul următor, ceea ce ne uh, pune probleme în ceea ce privește obligativitatea de a epuiza bugetul și de a de a termina exercițiul bugetar chiar în anul respectiv, dar se pare că în 2009 deja s-au făcut uh, progrese, așa încât uh, atunci când vom face descărcarea pentru 2009 nu vom mai avea nicio problemă. În rest, personalul care trebuia angajat a fost angajat și în acest sens noi putem să fim mulțumiți de Agenția Europeană pentru Medicamente de la Londra. Acum, în ceea ce privește celelalte agenții, Și în ceea ce privește Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor, ECDC, am avut probleme cu suedezii, deci cu țara gazdă, care probleme păreau să se fi rezolvat înainte. ECDC-ul uh, s-a sesizat și toate problemele n-au fost încă rezolvate, ci doar o parte. Eu voi modifica textul uh, în concordanță pentru ca să nu ne bucurăm prea repede, ci pentru a impune Suediei să mai facă eforturi pentru modificarea problemelor care, îmbunătățirea problemelor care au apărut în relația cu țara gazdă. Acum, în ceea ce privește uh, Agenția Europeană de Produse Chimice, acesta este primul an de funcționare al acestei agenții și tot ceea ce a fost necesar pentru crearea acestei agenții uh, este, um, a fost folosit, deci toți banii au fost folosiți pentru această agenție care ne-au stat la dispoziție și putem să ne bucurăm de acest lucru. S-a construit un centru de conferință care a fost, folosit, a fost finanțat de acum încolo va fi finanțat din fondurile agenției, fondurile proprii și nu din bugetul comunitar, ceea ce mi se pare un lucru foarte bun. În ceea ce privește planul de angajare al acestei agenții, în anul 2008, agenția a ocupat 95% din posturile vacante. Știm că Helsinki nu este neapărat orașul de vis în care dorește lumea să lucreze și în care specialiștii să se aglomereze prea mult în domeniul chimiei, dar totuși această agenție a reușit să ocupe 95% din posturi destul de repede. În legătură cu EFSA, cu care am colaborat în ultimii ani destul de intens și am avut discuții destul de multe pe această temă și a continuat uh, raportul cu privire la personal Mm, și ar trebui să continue aceste rapoarte și pe viitor pentru a îmbunătăți comunicarea cu toate toți actorii importanți în această activitate. Știu că colegii mei au primit săptămâna trecută un articol despre faptul că cineva care a lucrat la EFSA a fost a plecat să lucreze pentru industrie imediat după ce a lucrat pentru această agenție și acest lucru este destul de îngrijorător. N-aș spune chiar poate îngrijorător încă, dar în orice caz ne dă de gândit. Pentru că știm că pentru agenții personalul, există regulamentul că personalul trebuie să respecte un cod de conduită care, de exemplu, nu este același cu codul de conduită pentru comisari. Faptul că trebuie să existe pentru această agenție un termen care să treacă între perioada când termină activitatea lor pentru agenție și când încep altă activitate. Dar aceasta nu este o problemă care trebuie discutată în descărcarea 2008. Vreau doar să vă atrag atenția asupra acestei probleme știu că nu este o problemă pertinentă pentru descărcare, pentru că s-a întâmplat după 2008 acest caz. Ce mai pot să vă spun este că toți colegii care s-au ocupat de agenții știu că s-a creat un grup interinstituțional între Comisie, Consiliul și Parlamentul European și acest grup reflectează la regulamentele care ar trebui să se aplice orizontal la toate agențiile eu voi prelua toate aceste subiecte în grupul interinstituțional și voi menționa că este nevoie de un regulament foarte clar pentru angajații acestor agenții. Nu se aplică, bineînțeles, acest regulament la portari sau la personalul de securitate din aceste agenții, dar pentru cei care au lucrat în domeniul de competență al agenției există această cerință din partea Uniunii Europene uh, pentru că ei au avut un uh, rol important de jucat în decizii esențiale, așa cum se întâmplă, de exemplu, și cu comisarii. Sper să putem introduce această nouă idee, așa încât să nu poate cineva să-și dea demisia din Agenția pentru Medicamente, de exemplu, și după aceea să uh, plece direct în industria farmaceutică și să aplice toate deciziile pe care le-a luat cu puțin timp înainte, dar după cum ziceam, aceasta nu este un subiect care intră în descărcarea 2008. Eu mă bucur să aud ce zic colegii mei pe această temă și de aceea vreau să ascult acum contribuția celorlalți. Mulțumesc, spune președintele Iuta, pentru acest raport foarte complex. Mulțumesc pentru faptul că te-ai ocupat de foarte multe instituții și știu că acest lucru implică o activitate foarte intensă și mult de lucru. Există multe procese care trebuie urmărite. Mi se pare important să aud că o politiciană din Comisia de Bugete este bucuroasă când s-au cheltuit banii și nu s-au economisit. Iuta, vreau doar să vă spun că banii pe care îi folosim pentru politică, politicile Uniunii Europene nu sunt bani uh, nu sunt bani irosiți, sunt bani extraordinar de importanți, pentru că trebuie spus că tot ceea ce nu folosim din banii pentru aceste politici se întorc în statele membre. Și deci se bucură politicienii la nivel național. Bun, spune președintele, iată motivul pentru care suntem bucuroși când se cheltuiesc bani. În timp ce la nivel național politicienii se bucură când se economisesc bani pentru că banii respectivi le rămân. Iată, avem mai multă lume pe ordinea de zi acum la luarea de cuvânt Thomas Ulmer mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte, și felicitări lui Iuda Haug pentru că a lucrat foarte conștiincios și a elaborat toate avizele pentru uh, fiecare dintre aceste instituții care se ocupă, nu în ultimul rând, și de politica națională. Știu că la nivel național se bucură lumea când se economisesc bani, dar la noi lucrurile stau altfel. Mi se pare că aceste avize sunt toate foarte echilibrate, foarte complexe și mi se pare foarte bine că avem o rată de execuție de peste 90% și o rată de aplicare, de folosire a banilor uh, care corespunde acestei cifre, mi se pare extrem de important. Așadar, Trebuie să ne punem însă întrebarea și uh, cu privire la felul în care au fost cheltuiți banii. Bineînțeles că controlul bugetar nu este neapărat cel mai bun instrument. Avem, de exemplu, multe întârzieri în domeniul IT. La EFSA, însă, participarea colaboratorilor la chestionare este din ce în ce mai bună, ceea ce este din nou un, uh, o veste bună și are probabil de a face cu schimbul de generații, cu o creștere a calității vieții. La ECDC este păcat că s-a început activitatea mult prea târziu din cauza autorităților suedeze și problemelor de spațiu și locație care încă nu s-au rezolvat. În general, trebuie spus că avizul nostru din partea controlului bugetar este pozitiv. Poate că vom mai pregăti câteva amendamente, dar în rest suntem mulțumiți cu aceste documente. Je... Si, uh, je passe Mulțumesc. Îi dau acum cuvântul domnului Germandi. Nu? Ah, bon. Nu. Voilà. Madame Lyotard? Doamna Lyotard, dacă am mai mult noroc cu lista pe care o am în față. Ich bin entzückt. Sunt uh, entuziastă, n-am ce zice. Aștept atunci ca PPE-ul, reprezentat de domnul Ulmer, să formuleze câteva amendamente. Dacă în rest nimeni nu dorește să comenteze, eu mă bucur. Voi înainta eu câteva două, două sau trei amendamente uh, după părerea mea, este mai bine să reformulăm anumite puncte decât uh, așa cum sunt. Doamna Clas are cuvântul. <laughs> Îmi cer scuze, nu m-am familiarizat încă cu tehnica. Nu vreau să fac niciun comentariu negativ, Iuta, dar am o întrebare. Dacă vorbim despre ECA, am vorbit despre Agenția pentru produse chimice și am constatat că există foarte multă cerere pentru diferite produse din RICH și știm că multă lume dorește să lucreze pentru agenția care se ocupă de implementarea RICH. Știu că avem peste 90% rată de angajare. Întrebarea este dacă nu ar trebui să folosim acest raport și pentru a face mai multă presiune în acest domeniu, pentru că cred că această agenție va prelua pe viitor mai multe sarcini și va trebui să fie mai activă în tragerea sforilor la nivel european, dacă mă gândesc aici la pesticide, la biocide și la alte um, discuții pe care le-am mai purtat aici, ar fi bine poate să ne gândim la acest rol viitor al agenției. Poate că am putea să discutăm cu Iuta pentru a cere și ocuparea restului de 5% dintre posturile libere, pentru că cred că este nevoie. M-ar bucura să folosim deci acest raport, această descărcare și ca instrument de presiune pe agenția pentru produse chimice. Mulțumesc, văd că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Bun, atunci vreau să-i răspund imediat lui Crista Clas. Înțeleg foarte bine ce vrei să spui, Crista, dar trebuie să ne gândim că acum suntem în 2010 și noi vorbim despre bugetul 2008. Înțeleg foarte bine unde e problema. Ceea ce putem face este că va trebui să discutăm acum despre bugetul 2011 și cred că exact aici avem instrumentul pe care putem să-l folosim pentru mai multă presiune. Dacă discutăm despre bugetul Agenției pentru Produse Chimice pentru 2011, putem să transmitem câteva mesaje scrise în comentariile privind bugetul pe anul viitor. Știu că este foarte neprielnic faptul că analizăm întotdeauna un an care a trecut de mult. E foarte greu să judecăm însă pe baza acestui an ceea ce se întâmplă în momentul de față și nu este corect. Așadar, procedura bugetară de anul acesta trebuie folosită pentru a face presiune pe această agenție. Mulțumesc! Ana Rosbach. Ana Rosbach are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să vă spun că sunt uh, pe deplin mulțumită, însă aș dori să întreb președinția cum stau lucrurile cu agenția veterinară, cu agenția din Irlanda. Care este locul acestei agenții? Aveți oarecare idee în acest sens? Puteți să ne spuneți cum stau lucrurile? Deci este vorba de agenția veterinară. Jetzt bin ich, bin ich etwas äh, überfragt. Die Veterin Cred că sunt un pic depășită de această întrebare pentru că agenția veterinară este o agenție executivă care face parte, de fapt, din corpul comisiei, nu este, de fapt, o agenție descentralizată ca atare. Deci ei nu pot primi o descărcare din partea Parlamentului European, deoarece chiar Comisia Agri este cea care oferă, practic, uh, la nivel comunitar descărcarea pentru această agenție. Ceea ce trebuie noi uh, să facem este să ne gândim, de exemplu, ce se întâmplă cu, uh, comis, cu agenția noastră pentru cultură, care execută programele de cultură la nivel european și care nu primește descărcare din partea noastră ci uh, intră sub incidența acelui tip de procedură. Deci, ce facem noi este că oferim descărcare numai pentru agențiile descentralizate ale Uniunii. Ar trebui de aceea să vă adresați Comisiei Agri pentru a vedea în ce măsură s-a făcut această descărcare. Mulțumesc! Vreau să vă amintesc deci că termenul de depunere al amendamentelor este 1 februarie la ora 12 și că vom avea votul în Comisia Envi pe 23 februarie. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi pentru a vorbi despre punctul 15, protocolul adițional la acordul de cooperare pentru protecția coastelor și apelor Atlanticului de Nord împotriva poluării. Doamna Rosbach are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Este un uh, subiect destul de scurt. Cu siguranță ați auzit cu toții vorbindu-se despre insula de plastic din Oceanul Pacific și, într-adevăr, aceasta este o problemă foarte importantă care afectează o suprafață de un milion de uh, kilometri pătrați. Uh, cu siguranță ați văzut cu toții deșeuri sau resturi de plase de pescuit aruncate sau pierdute în largul porturilor și cred că trebuie să facem tot posibilul pentru a proteja mediul acvatic. Aceasta, este, această problemă este tot mai importantă și de aceea este important să adoptăm acest protocol adițional. În acordul de la Lisabona a fost deja uh, semnat uh, în 90, dar abia în 2008 am putut să soluționăm un diferent teritorial între Spania și Maroc și uh, abia acum acest acord poate să intre în viață vigoare. Iar uh, acest protocol adițional ne va permite să colaborăm pentru a lupta împotriva acestui fenomen. Cred că acum a venit momentul potrivit să acționăm. Anul trecut, uh, de altfel, am discutat despre acest subiect atunci uh, când am abordat problemele de, capta, de, probleme de captare a dioxidului de carbon. Uh, și, uh, din nou, consider că acest uh, protocol adițional uh, este important pentru um, această zonă, pentru strâmtoarea um, Bering și pentru um, Sahara Occidentală. Este o problemă care interesează țările Uniunii Europene, dar și țările terțe riverane. Repet, este un subiect foarte important, acela de a combate accidentele care produc uh, poluare. Am avut Convenția de la Helsinki, acordul de la Bonn uh, și apoi um, acordul de la Lisabona iar acest acord ar trebui să le permită tuturor țărilor riverane Atlanticului să lupte împreună împotriva marilor accidente în largul mărilor fie că este vorba despre accidente chimice, uh, de maree uh, negre sau uh, alte emisii. emisii. În plus, aceasta ne va permite să salvăm speciile de pești. Cred că suntem cu toții de acord că acest protocol adițional trebuie ratificat pentru ca împreună să putem uh, combate problemele tot mai importante în ceea ce privește accidentele uh, maritime. Nu am să mai adaug mare lucru, nu mai sunt foarte multe de spus. Uh, și totuși uh, problemele mediului marin nu se opresc la frontierele naționale. Sunt probleme care se regăsesc în toate apele din întreaga lume. Mulțumesc! Mulțumesc, Ana Rosbach, pentru acest raport excelent. Uh, raportorul fictiv, domnul Arsenis sau doamna Gerling, ar dori să intervină? Chris Davis, de asemenea. Mulțumesc. We, we sprijinim acest raport și este momentul, într-adevăr, să trecem la acțiune. Mulțumesc! Thank you, President. I was just interested in what the um, rapporteur had to say. Mulțumesc foarte mult. Am fost foarte interesat de acest raport și de problema insulei de deșeuri. Uh, nu știu dacă mm, e cineva din partea comisiei aici care să răspundă întrebărilor mele. Aș vrea să întreb dacă există propuneri de inițiative din partea comisiei pentru a uh, lupta împotriva aruncării deșeurilor uh, de pe nave sau de uh, canalizare în mări și oceane. Nu știu dacă cineva poate să-mi dea un răspuns. Uh, de la noi, Domn, am să mă ocup eu de acest lucru. Domnule Noa, puteți să răspundeți acestei întrebări, vă rog? Mulțumesc. Vă rog să vă deschideți microfonul, spune doamna președintă. Mulțumesc, doamnă președintă. Într-adevăr, comisia este bucuroasă de intrarea în vigoare a acestui acord, mai ales la 20 de ani de la semnarea sa. În ceea ce privește această problemă specifică a insulei de plastic despre care a vorbit uh, doamna raportor, într-adevăr, această problemă a început în uh, Pacific și statele riverane Pacificului au început să se gândească la acțiunile posibile. În ceea ce privește în mod specific Oceanul Atlantic, această problemă a fost ridicată de delegația olandeză în uh, cadrul unui uh, consiliu recent iar Comisia consideră că acum este necesar să studiem mai mult această problemă pentru a vedea dacă există anumite caracteristici hidrologice specifice în anumite zone. În momentul de față suntem în uh, faza de colectare de informații și cred că este important să lansăm uh, studii și cercetări pe acest subiect. Referitor la convențiile care se referă la această problemă, uh, doamna raportor a vorbit despre Convenția OSPAR și despre um, acordul de cooperare pentru protecția coastelor și apelor Atlanticului de Nord-Est. Există și alte um, ca alte forumuri în care ar putea fi uh, studiată această problemă, precum Convenția din 72 privind protecția uh, mărilor și, anume, și Convenția de la Londra. Împărtășim de asemenea preocupările doamnei raportor și vom uh, studia pentru a vedea cum diferitele forumuri pot fi interesate de această problemă. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Vă rog să vă luați cartele de vot, dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Ba da, domnul Rossi. Mulțumesc că am sosit cu întârziere, însă aș vrea să mă alătur și eu îngrijorărilor exprimate de doamna raportor. Părerea noastră este favorabilă și oricum vă mulțumesc pentru eforturile depuse atunci să ne întoarcem la oile noastre. Vă rog să vă luați cartelele de vot. Trebuie să um, avem două voturi. Primul se referă la um, proiectul de decizie a Consiliului. Votăm uh, electronic. Am deschis votul electronic. A votat toată lumea nu vă grăbiți, avem uh, mai mult timp decât în plenară. Deci a votat toată lumea. Am închis votul. și 0 împotrivă. Deci toată lumea a votat favorabil. Am adoptat proiectul cu unanimitate. Al doilea vot se referă la proiectul de rezoluție a Parlamentului Vă rog să votați din nou. Deschid votul. A votat toată lumea. Am închis votul. O frumoasă unanimitate, așadar vă mulțumesc. Doamna, doamna raportor, felicitări uh, pentru că ați întrunit unanimitatea. Trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi. Îl vom asculta cu mare plăcere pe domnul Prodi, care va vorbi despre schimbările climatice. Cartea albă referitoare la adaptarea la schimbările climatice. Cred că în contextul actual uh, vă vom asculta cu cel mai mare interes, domnule Prodi. Aveți cuvântul. Președinte, eh, <clears throat> abbiamo discutat. Mulțumesc, doamna președinte. Am discutat foarte multe lucruri, dar mai rămân câteva probleme în ceea ce privește declarația de, eh, pe care am făcut-o ultima, la ultima noastră reuniune. În legătură cu această carte albă, care face parte dintr-o procedură declanșată de Comisia Europeană mai de mult pentru schimbarea eh, climatică, aduce cu sine multe așteptări. Aceste așteptări însă au crescut și sunt acompaniate de alte inițiative și alte decizii, decizii care uh, însă în ultima vreme au adus prea puține rezultate, cum a fost și cu summitul de la Copenhaga. Se spune că trebuie să fim realiști, se spune că trebuie să avem uh, un ochi și pentru realitate, să fim mai realiști, să fim, să fim mult mai concreți, dar Comisia nu a făcut un pas de uriaș prin această carte albă în lupta împotriva încălzirilor climatice. Se vorbește în această carte albă, după cum am spus și eu în raportul meu, nu numai de o, una, o activitate de fapt de pregătire, care necesită după aceea activități suplimentare, se vorbește de o strategie și de planuri concrete, dar de fapt avem nevoie de mai mult de atât. Din acest punct de vedere, activitatea comisiei este bine structurată, bine documentată, deși există câteva lacune, așa cum uh, vedem și în raportul Comisiei Transport, în ceea ce privește zonele montane sau uh, măsurile care trebuie adoptate pentru apărarea sau protejarea anumitor sectoare, cum ar fi turismul, de exemplu. Pe de altă parte, după cum am mai repetat-o de multe ori, schimbări, schimbările care vor veni vor fi foarte mari și vor implica toate aspectele vieții sociale sau vieții private. De aceea nu putem să cerem Comisiei un manual de măsuri infinite care trebuie introduse într-o strategie deja existentă. Trebuie mai degrabă să găsim câteva căi care ar putea după aceea adaptate, să fie adaptate și uh, gestionate la nivel local de către către autoritățile locale uh, la nivelul de jos. De asemenea, vreau să subliniez faptul că nu se poate separa uh, separa o problemă de alta, pentru că există, într-adevăr, în continuare disparități între zone în ceea ce privește afectarea de către uh, schimbările climatice. Nu este vorba acum decât de o pregătire pentru a combate variațiile de temperatură, pentru că impactul acestor schimbări va fi foarte mare pentru toată lumea. Va trebui să ne gândim la o adaptare a sistemelor agricole, va trebui să ne gândim la o schimbare a activităților montane, turistice sau a tuturor activităților în, la sat și la oraș. Avem foarte multe argumente pentru faptul că trebuie să ne pregătim uh, la un scenariu foarte negativ. Uh, avem nevoie însă de o idee mai clară în ceea ce privește consecințele schimbărilor climatice și măsurile de adaptare pe care trebuie să le dăm. De asemenea, trebuie să ne gândim la modele care să se poată folosi și gestiona, monitoriza mult mai bine până în uh, cele mai uh, la nivelele de subsidiaritate cele mai mici. Vorbesc aici de guvernele locale și de guvernele regionale. Trebuie deci să facem un efort uh, în ceea ce privește această adaptare pentru ca aceasta să se reflecte în toate politicile guvernului. Este vorba de o nevoie a unei mai bune guvernanțe, de o adaptare așadar care să aibă și o dimensiune teritorială foarte importantă. Această dimensiune trebuie să fie operațională și nu trebuie să fie doar vorbe goale și propuneri retorice. În ceea ce privește planificarea temporală, calendarul, trebuie să vedem cum vom proceda. În această carte albă se spune că nu se va vorbi de plan de acțiune înainte de anul 2013. La prima vedere, aceasta pare o dată foarte îndepărtată, care nu este, de fapt, nu răspunde nevoii de a reacționa în urgență la această problemă. Dar, pe de altă parte, este mult mai important să se poată planifica la toate nivelurile să se facă pregătirile necesare pentru această adaptare în cunoștință de cauză aceste perioade foarte lungi de timp, de fapt, nici nu sunt suficiente pentru toate adaptările pe care trebuie să le facem. Ceea ce vrea să spună că trebuie să fim foarte vigilenți, pentru că trebuie întotdeauna să avem și calendarul în vedere. Este clar că și finanțarea joacă un rol foarte important. E nevoie de o claritate foarte mare în ceea ce privește, de exemplu, importurile, apoi uh, repartizarea competențelor sau uh, implicarea tuturor nivelurilor care au ceva de zis în ceea ce privește această adaptare, adică mă refer la autoritățile locale. Mi s-ar părea foarte important ca o parte din uh, resursele care decurg din schimbările, comercializarea cu emisii să fie folosită pentru măsurile de adaptare, așa cum o prevede și uh, acest prim document din partea Uniunii Europene pe tema adaptărilor. M-am referit în uh, acest raport și la importanța apei. Toate aceste probleme sunt probleme sistematice pe care trebuie să le, adapt, să le adoptăm și să le discutăm în parte. În ceea ce privește, de exemplu, uh, folosirea energiilor regenerabile, care sunt o formă de uh, menținere a integrității teritoriului. Mai există, bineînțeles, și alte aspecte care țin de sănătate publică, de conservarea patrimoniului cultural al diferitelor regiuni din care provenim, care sunt cu toate afectate de aceste schimbări și care trebuie să fie protejate. Mai vreau doar să fac câteva comentarii în final. Agenția Europeană pentru Mediu de la Copenhaga ar trebui să aibă un rol mult mai bun de coordonare în așa numitul clearinghouse mechanism și ar trebui să prevadă un rol de coordonare al autorităților pe care le reprezintă. Ar trebui, de exemplu, să existe un organism specific, fie în cadrul acestei agenții, fie în uh, afara ei, prin crearea unei agenții ad hoc. Sunt de acord și că este nevoie de un grup de coordonare sau așa numit uh, grup director pentru impact și adaptare care să includă și reprezentanții Parlamentului European ca observatori. Calendarul decis pentru acest raport prevede deci un termen de, prevedere amendament de depunere a amendamentelor pe 12 februarie, cu vot în comisia NV pe 16 martie și cu un vot final apoi la plenară în aprilie. Alte comisii care vor lua cuvântul în, pe acest domeniu va, vor fi AFET, DEVE, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, care și-au dat deja avizul pe acest raport, dar mai este și Agri, PEH și Juri care vor da un aviz. Mulțumesc foarte mult colegilor pentru colaborare și îi rog să respecte termenul de înaintare a amendamentelor și de asemenea să țineți cont de aceste remarci introductive pe care le-am făcut și anume că este vorba de un document prestrategic și nu este vorba de un act legislativ final. Mulțumesc! Euh, Mulțumesc, domnule Prodi, pentru acest raport excelent. Acum uh, am să-i dau cuvântul domnului Sclacachis, dacă dorește să intervină. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω με μερικές βασικές σκέψεις. Καταρχήν... Mulțumesc. Aș vrea să fac câteva remarci introductive. Cred că trebuie să recunoaștem cu toții că schimbările climatice pe care le-am trăit cu toți în ultimii 30-40 de ani sunt irreversibile. Și acum trebuie să încercăm să găsim o soluție pentru a reduce gazele cu efect de seră și din mai multe motive pe care le cunoaștem cu toții, știm că aceste gaze sunt foarte importante și nocive în ceea ce privește schimbările climatice. În ultimii ani am încercat să elaborăm o strategie și să punem în aplicare mai multe politici uh, pentru a ne adapta la schimbările climatice. Motivul pe care l-am invocat în aceste acțiuni a fost faptul că nu trebuie să punem la îndoială obiectivul final, care este a fost stabilit deja în 1990. Acestea sunt cifrele pe care trebuie să le menținem, cele de la nivelul din 1990, dar constatăm între timp că efectele schimbărilor climatice sunt de fapt mult mai puternice, nu numai pe continentul european, ci și pe alte continente. Adaptarea la schimbările climatice este extrem de importantă, mai ales ținând cont de principiul poluatorul plătește, care trebuie cu adevărat să plătească acest poluator. Și da, trebuie să nu uităm că la adaptare trebuie să fim convinși despre amploarea, de amploarea acestui fenomen. Ar trebui, deci, să încercăm să fim mai afirmativi la nivel uh, național și la nivelul comunităților locale. Avem nevoie, în legătură cu schimbările climatice, de o conștientizare mai bună a acestor fenomene. Eu zic că prevenirea trebuie să fie susținută la nivel local foarte puternic. În ceea ce privește acum textul despre care discutăm, Cartea Albă a Comisiei și raportul domnului Prodi, care um, se referă la acest subiect, sunt absolut de acord cu conținutul acestor două documente. Se impun diverse cerințe cu privire la elemente suplimentare. S-a văzut uh, clar că și Comisia trebuie să facă o descriere mai clară a ceea ce înseamnă adaptarea la schimbările climatice. Știm că schimbările climatice sunt irreversibile, după cum spuneam la început, și știm uh, că acest um, proces, acest proces se va continua și în anii care vor urma. Nu e vorba acum de o adaptare la schimbările climatice în stadiul actual, ci este vorba întotdeauna de o adaptare permanentă la consecințele acestui fenomen. De exemplu, am vorbit despre problema pe care o avem în uh, Marea Mediterană cu ploile acide și dificultățile pe care le avem în combaterea poluării marime, maritime. Avem însă, marime, mă scuzați, avem însă, deci nevo- avem nevoie de o acțiune mult mai activă, mult mai clară și mult mai concretă. Să nu uităm că în anii 60-70 am avut uh, o altă privire pe mediu decât avem acum și peste 10, 20, 30 de ani situația va fi diferită. Avem uh, fonduri de solidaritate de care pot dispune statele membre și avem și alte instrumente financiare, cum ar fi, de exemplu, sistemul de certificare și schimb de emisii pentru diminuarea gazelor cu efect de seră și pentru o adaptare mai bună la schimbările climatice. Este vorba de un obiectiv de 10% din certificatele pentru comercializarea emisiilor din totalul certificatelor care revin Uniunii Europene. Aceste 10% trebuie să fie împărțite în mod echitabil după principiul mitigation și după principiul adaptării. Deci trebuie să existe o repartizare echitabilă. Apoi trebuie să vedem care sunt țările sau regiunile care sunt deosebe afectate de schimbările climatice și care au suferit mult în ultimii 30 de ani. Nu putem să repartizăm uh, fondurile în mod egal, bineînțeles, pentru că știm că există anumite regiuni în Europa care suferă puțin, mai mult sau foarte mult de pe urma schimbărilor climatice. Principiul care trebuie să ne ghideze în ceea ce privește legiferarea de mediu trebuie să fie, după cum spuneam înainte, principiul poluatorului care plătește. 5% din uh, costuri sunt acoperite de către poluatori până acum. Deci trebuie să schimbăm acest sistem. Indiferent de ceea ce se va face, va trebui să ne ocupăm și de biodiversitate și de păstrarea acesteia. Avem foarte multe dificultăți, mai ales în zonele urbane și trebuie să înțelegem că această problemă este o problemă a noastră. Trebuie să analizăm situația din zonele urbane și să vedem dacă această problemă nu este înzecită în aceste zone. În final, trebuie să analizăm și consecințele acestor schimbări pe fluxurile migratorii. Să nu uităm că acesta este motivul pentru care populații din Asia și din Africa uh, vin către Europa din aceste motive. Mulțumesc, spune doamna președinte. Acum uh, voi deveni deodată raportor din umbră și nu voi mai fi președinte pentru că, domnule Prodi, eu am fost, după cum știți, raportoarea din umbră. Vă mulțumesc și îmi permit acum să iau cuvântul în această funcție. Vă împărtășesc uh, îngrijorările legate de faptul că această carte albă probabil că nu reflectă în uh, totalitate această provocare și urgența acestei provocări. Am lucrat uh, asupra schimbărilor climatice, însă suntem mai puțin pregătiți pentru adaptarea la schimbările climatice poate că suntem uh, direct uh, vizați în viața de zi cu zi, în modul de producție și consum și de aceea este foarte greu să ne adaptăm Ori uh, esența problemei constă în integrarea și adaptarea politicilor comunitare și instituirea mijloacelor aferente. Carta albă insistă asupra uh, rezistenței uh, ecosistemelor și cred că acesta este un test al capacității noastre de a, uh, ne, de a asigura coerența politicilor publice. Îi mulțumesc și îl felicit pe domnul Prodi pentru că a amintit importanța unei directive cadru privind solurile protecția împotriva inundațiilor, protecția împotriva erodării solurilor, protecția ecosistemelor și uh, protecția agriculturii depind de capacitatea noastră de a proteja și de a regenera solurile europene starea solurilor va depinde foarte mult de capacitatea noastră de a ne reforma practicile agricole și de a le, de a le face durabile. În acest sens, raportul ar putea menționa importanța de a promova biodiversitatea agricolă, pentru că aceasta reprezintă o condiție a adaptării noastre. Mările și oceanele joacă un rol central în uh, reglarea climatului și acestea sunt în mod deosebit amenințate afectate de creșterea temperaturilor, iar ecosistemele marine suferă o presiune intensă a activităților umane, în primul rând ca urmare a suprapescuitului. Așadar, instituirea unei politici marine integrate este esențială pentru ca ecosistemele marine să reziste acestor schimbări. Apoi este indispensabil să ne întărim cunoștințele. Dată fiind importanța impactului socioeconomic al schimbărilor climatice, climatice, atunci trebuie găsite mijloace de cercetare uh, și uh, programe Um, științifice. Aceste programe ar fi deosebit de pertinente pentru că ne-ar permite să adoptăm strategii adaptate la mediile locale și o mai bună diseminare a informațiilor. În fine, uh, este indispensabil să ne îmbunătățim cunoștințele, însă uh, știm uh, destul de multe pentru a nu ne întârzia acțiunile și mă asociez, mă alătur domnului Prodi în a insista asupra urgenței acestor acțiuni Uh, nu cred că trebuie să stăm cu mâinile încrucișate și să uh, nu adoptăm cât mai curând o strategie de adaptare. Acum îi dau cuvântul domnului Basecut din partea grupului Verzilor. Very much. Um, first, indeed, I would like to congratulate Mr. Prodi for his work. În primul rând, aș dori să felicit pe domnul Prodi pentru acest raport, care este foarte bun și care scoate în evidență uh, acele puncte uh, vis-a-vis -vis de care Comisia este, are o abordare oarecum vagă. E vorba de... Și cred că această uh, carte albă mm, se referă la aceste chestiuni, dar nu este foarte clar ce înseamnă acest lucru pentru politicile europene. Și cred că domnul um, Prodi a subliniat foarte bine o parte din aceste chestiuni. În ceea ce privește evaluarea impactului asupra mediului, una dintre măsurile cheie ce pot fi utilizate. Aici am o întrebare. Acoperim în acest moment destul de bine partea de adaptare? Dacă acest, această evaluare a impactului um, acoperă destul de bine și elementul adaptare, în ceea ce privește adaptarea, integrarea adaptării în partea de agricultură e o chestiune importantă și ar trebui să fim mai, um, să avem o abordare mai concretă. Adoptarea la, adaptarea la schimbările climatice ar trebui să fie esențială pentru politici și aici poli, uh, Comisia se referă la această chestiune, dar fără a fi foarte clară. Trebuie să, fi, să spunem că atunci când uh, ne gândim la reformă și uh, reforma agriculturii, trebuie să ne gândim și la aceste măsuri în ceea ce privește conservarea biodiversității, conectivitatea ecologică între diversele tipuri de terenuri. Uh, și um, trebuie să gândim și surse de finanțare pentru aceste elemente. În ceea ce privește partea socială și um, partea de sănătate animală, aici nu cred că e făcută o legătură destul de clară. La punctul 17, implicarea uh, Uh, implicarea societăților de asigurări, cred că nu este foarte clar exprimată această idee. În ceea ce privește biodiversitatea, e o chestiune esențială, dar aș dori să subliniez faptul că vorbim despre finanțarea proiectului Natura 2000. Nu, statele, nu, numai, nu statele membre sunt uh, uh, singurele responsabile, ci și Uniunea Europeană este responsabilă pentru finanțare. Până la urmă, întrebarea esențială este în ce măsură avem nevoie de o abordare coordonată în ceea ce privește adaptarea la schimbările climatice. Cred că trebuie să fie și mai clar faptul că avem nevoie de o astfel de strategie coordonată, pentru că uh, ne îndreptăm către o directivă cadru care să ofere statelor membre posibilitatea de acțiune în ceea ce privește adaptarea la schimbările climatice. Dacă vorbim despre această carte albă și despre durata de negociere de trei ani, cred că sunt totuși chestiuni care uh, trebuie rezolvate imediat și uh, avem nevoie de măsuri imediate, urgente. Și ar trebui să să subliniem faptul că în planurile actuale de uh, regenerare economică avem nevoie și de planuri de finanțare pentru adaptarea climatică. Acest lucru să se facă imediat, să nu fie amânat cu uh, trei ani. Dar, încă o dată, domnule Prodi, este un raport excelent și cred că ar trebui să mergem cu un pas înainte în ceea ce privește concreteța față de ce a făcut Comisia. Mulțumesc. Îi dau acum cuvântul domnului Calanan. Ipala. Nu știu dacă este aici. Martin Calanan is now, now not present. Uh... Colegul meu nu este prezent, dar în numele ECRM. Aș dori, în primul rând, să îl felicit pe domnul Prodi. Cred că avem aceeași, același punct de vedere. Vorbim de foarte mult timp de uh, reducerea efectelor schimbărilor climatice, dar uităm de partea de adaptare. Sunt de acord că această carte albe, albă privind adaptarea nu este suficientă, nu este des, nu oferă măsuri concrete. Și după summitul de la Copenhaga, o chestiune pe care o vom discuta mai târziu, au fost niște declarații privind adaptarea, dar niciun rezultat concret. Cred că aceasta va fi sarcina noastră în viitor, în viitoarele săptămâni și luni și trebuie să uh, uh, respectăm această agendă pentru adaptare și să uh, ne îndreptăm către măsuri concrete. Vă mulțumesc! Si, uh, avant de... Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul următorului vorbitor, uh, aș vrea să vă spun că în sală este prezentă și o televiziune a PPS, sper că nu aveți obiecții. Vroiam doar să vă, să vă spun acest lucru din motive de transparență. Dau așadar cuvântul doamnei Iabert Dobra. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să mă alătur colegilor care au vorbit până acum, care au luat cuvântul, să-i mulțumesc domnului Prodi pentru proiectul de raport. Cred că mm, reușește să dea o dimensiune mai concretă um, și să aducă mai multe detalii cărții albe a Comisiei. Aș dori să mă refer la o idee menționată mai devreme, nu numai, legată numai de recuperare economică, dar și strategiile pe care le are Uniunea Europeană pentru următorii pași ai politicilor europene. Nu cred că este destul de clar în Cartea Albă unde se plasează acest proces de asigurare a faptului că măsurile de adaptare și de reducere a efectelor schimbărilor climatice sunt elemente centrale în uh, procesul uh, de uh, creare a politicilor europene. Nu este vorba numai de finanțare, paragrafele, uh, așa cum se spune în paragrafele 25, 26, avem nevoie de declarații foarte clare care să arate care vor fi uh, procesele avute în vedere pentru adaptarea la schimbările, schimbările climatice și felul în care acesta va fi, acest punct va fi integrat în uh, pașii următori, în măsurile viitoare în ceea ce privește avizele, gama foarte largă de uh, politici europene în care ar trebui introdus elementul de adaptare este o gamă foarte, foarte largă. În ceea ce privește bugetul în acest moment, ne gândim și la dezvoltarea regională. În ceea ce cred că sunt Cred de asemenea că sunt puncte unde uh, trebuie să discutăm mai în detaliu, de exemplu, partea care ține de apă, accesul la apă, drepturile care derivă din aceste chestiuni și care va fi impactul în ceea ce privește refugiații uh, afectați de schimbările climatice. În raportul pe care l-am studiat înainte în, acest, în această comisie s-a vorbit foarte mult de ce se întâmplă în afara Uniunii Europene, așa cum se va uh, discuta și vis-a-vis -vis de uh, summitul de la Copenhaga, care este impactul asupra țărilor terțe, țărilor foarte sărace. Și să vedem cum putem lega acest element de carte albă a Comisiei privind adaptarea. Sunt elemente ce trebuie abordate, um, finanțarea, legătura dintre țările um, dezvoltate și țările foarte sărace sau în curs de dezvoltare. Mulțumesc uh, Comisiei pentru uh, contribuția sa și voi intra în mai multe detalii în discuții viitoare, dar nu doresc să mă repet acum sau să repet elemente exprimate de colegii mei până acum. Madame Mulțumesc, doamna de Dau acum cuvântul uh, lui Narospa. Mange tak, formand. Jeg så mange andre kollegaer. Jeg vil Mulțumesc. Ca și colegii mei, cred că trebuie să avem uh, ceva mai concret, măsuri mai concrete. În cartea albă se vorbește foarte mult despre analiză, însă nu avem foarte multe elemente practice, concrete. Și de aceea aș vrea să pun accentul pe apă, pentru că, după cum știți cu toții, fără apă nu există viață. Și aici uh, se spune că mm, precipitațiile uh, vor fi în cantități mai mici acest lucru probabil este valabil în Uniunea Europeană, însă în alte zone precipitațiile sunt tot mai abundente, se produc uh, mereu uh, ploi, uh, ninsori. De aceea cred că trebuie să fim mai concreți. De exemplu, trebuie să spunem că trebuie să protejăm sudul Europei. Ar trebui poate să plouă mai mult. Avem probleme și cu um, și cu pădurile. Ar trebui să construim de asemenea diguri pentru a preveni inundațiile și trebuie să asigurăm mijloacele necesare pentru navigație în Europa. De câte ori uh, plouă mai mult, se produc foarte multe inundații. De exemplu, în Polonia, în urmă cu câțiva ani, au fost probleme foarte mari din cauza inundațiilor. Și de aceea, cred că statele membre și Uniunea în ansamblul său trebuie să instituie programe pentru a avea ceva practic pentru a face față acestor probleme. Mulțumesc! Mulțumesc, Ana Rosbach. Acum uh, dau cuvântul domnului Ersenis. Uh, Thank you very much, Mrs. President. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, schimbările climatice au devenit un subiect extrem de important pentru Uniunea Europeană și pentru stabilitatea societăților noastre. Aș vrea să felicit raportorul pentru acest raport excelent. Vitorio este unul dintre puținii care știu eu că poate să dea o viziune asupra schimbărilor climatice, adaptării și a abordării echilibrate în acest domeniu. Aș vrea să adaug și eu câteva comentarii, mai ales în ceea ce privește diversitatea. Uh, Vrem să se pună mai mult uh, accentul pe ecosisteme și adaptările climatice ale acestora. Cred că trebuie să adaptăm și silvicultura și strategiile europene de silvicultură, așa cum a propus și Comisia în documentul său. Să subliniem uh, importanța directivei păsărilor și directivei uh, cadru pentru apă, directivei solului și toate instrumentele pe care le avem pentru interconectarea sistemelor marine cu uh, problemele legate de ecosisteme pentru spații protejate. Avem nevoie de o mobilitate mai bună pe care trebuie să o susținem în Europa. Susținem și uh, propunerea Comisiei de a elabora linii directoare pentru protecția climatică și în ceea ce privește dimensiunea externă, linia generală în ceea ce privește adaptările la schimbările climatice țin de migrație, de dezvoltare, de securitate și toate vorbesc despre valoarea, valorile europene care trebuie în continuare să fie menținute în acest context, care trebuie să se reflecte și în comerț și în negocierile internaționale. Apoi, în legătură cu guvernanța, o temă foarte importantă pentru adaptarea la nivel național și regional și sunt de acord cu doamna Kirakakis care a spus că adaptarea trebuie făcută la nivelul regional al Europei, dar că aceasta trebuie să ducă la niveluri diferite de finanțare în funcție de specificitățile regiunii. Important este și ca toți actorii economici să nu mai acționeze ca și cum nu ar exista schimbările climatice. În domeniul uh, um, agriculturii sau al pescuitului se acționează ca și cum situația ar fi normală, ceea ce nu este cazul. Inacțiunea costă și la nivel regional și la nivel local în ceea ce privește finanțarea, ocuparea, lipsa resurselor de bază. Toate acestea ar fi o bază pentru evaluarea unor scenarii alternative și uh, un dialog social ar trebui, de asemenea, să cerem Comisiei să revizuiască legislația existentă, chiar și legislația cheie în domeniul concurenței. Fiind dat că trebuie să ne adaptăm la schimbările climatice și să eliminăm subvențiile ascunse pentru sectoarele economice neproductive. Mulțumesc, spune președintele și acum are cuvântul doamna Linda McEwen. Mulțumesc, domnule președinte, vor fi foarte succinte pentru că s-au spus foarte multe până acum. Aș dori să-i mulțumesc lui Victorio Prodi pentru raportul său care se referă la o gamă foarte largă de chestiuni. Știu că e greu să incluzi tot ce ai dori într-un astfel de raport și cred că a făcut o treabă extraordinară. Să nu uităm că aceasta este un prim pas și că vom uh, include mai multe detalii mai târziu pe parcursul mm, uh, perioadei de programare. Chestiunea finanțării mi se pare foarte importantă și aș dori să adresez o întrebare comisiei. Atunci când primim propuneri legislative uh, în alte domenii, precum pescuitul, de exemplu, avem și studii de impact în ceea ce privește mediul. Acest lucru se referă și la politicile pentru comerț. Există o abordare sistematică de introducere a elementului de mediu în, această, în aceste politici? Știu că poate suna un element de, ca un element de birocrație, dar totuși a, suntem conștienți de impactul asupra mediului uh, atunci când avem propuneri legislative în domeniul agriculturii sau pescuitului? În ceea ce privește beneficiile uh, priv luptei împotriva schimbărilor climatice, să nu uităm că există uh, beneficii provenite din adaptarea infrastructurii la schimbările climatice. Acestea sunt elementele pe care vreau să le menționez. Mulțumesc! Domnul De Rossi. Grazie. Eh, allora, innanzitutto... Mulțumesc. În primul rând, aș dori să îi mulțumesc domnului Prodi pentru acest raport care își exprimă satisfacția pentru Cartea Albă în contradicție cu ceea ce a votat uh, dumnealui uh, în uh, comisie. În acel proiect de rezoluție se spunea că Europa ar trebui să se ocupe și de țările emergente și să încerce să reducă emisiile, oricare ar fi acordurile încheiate. Și uh, până la urmă ajungem și noi să fim cu picioarele pe pământ. Chiar și domnul uh, Leinen uh, a dorit un acord care până la urmă a fost considerat nul. Oricum, acum uh, avem o părere favorabilă față de Cartea Albă și mă bucur că lucrurile stau așa, pentru că această carte albă vorbește despre angajamentul de a reduce cu 20% emisiile de gaze cu efect de seră în raport cu 92. Uh, Poate că vom ajunge și la o reducere de 30%. Și uh, Asta dacă ar exista un acord și cu alte țări din afara Uniunii care ne-ar permite să reducem și mai mult emisiile. Tocmai uh, aceasta este obiecția pe care am uh, făcut-o noi la rezoluția care a fost adoptată de comisie și de plenară. Ne bucurăm uh, așadar că acum domnul Prodi apreciază Cartea Albă a Comisiei. Acum aș dori să menționez două aspecte de ordin tehnic care mă preocupă și care se regăsesc în Cartea Albă și în raportul domnului Prodi. Este vorba despre cotele ETS. Noi nu ne opunem unor astfel de dispoziții sau unor astfel de inițiative cu atât mai mult cu cât uh, o parte dintre beneficiile obținute uh, va putea fi utilizată pentru diminuarea emisiilor în atmosferă. Pe noi însă ne preocupă faptul că acest instrument financiar ar putea să devină un uh, mijloc de speculație și în câțiva ani să creeze probleme foarte mari pentru economie uh, imaginați-vă cum ar fi să corelăm uh, aceste instrumente financiare cu niște pachete de emisii de dioxid de carbon. Ni se pare destul de periculos acest lucru. Nu refuzăm astfel de inițiative, însă trebuie să găsim niște soluții sau trebuie să cerem comisiei să găsească niște soluții pentru a exista un control foarte sever uh, al uh, celor care se vor ocupa de gestionarea um, certificatelor de emisii. Trebuie să avem așadar un control strict care să le dea statelor membre niște garanții, dar și uh, celor care vor recurge la aceste instrumente. În al doilea rând, um, nu este adevărat și colega Rosbach uh, spune același lucru, nu este adevărat că ploile acide uh, s-au schimbat sau nu, nu putem spune că sistemul precipitațiilor s-a schimbat. Din potrivă, precipitațiile s-au inversat. Cantitatea totală de precipitații în Europa a crescut, din potrivă, nu a scăzut, iar efectele inundațiilor sunt devastatoare. Uh, aceste precipitații se produc în mod diferit față de trecut. De aceea eu prefer versiunea colegului Prodi față de ceea ce se regăsește în Cartea Albă. Ultimul punct uh, care merită atenția noastră se referă la următoarele. În uh, expunerea de motive și mă refer uh, tot la raportul Prodi, ar trebui să fim prudenți și să nu scriem lucruri care ar putea să fie interpretate greșit. Au existat probleme cu inundațiile în Italia și în alte țări din Europa și aceste inundații s-au produs uh, din uh, cauza uh, precipitațiilor abundente, în exces, iar fluviile și râurile noastre nu au reușit să transporte aceste cantități de apă în exces. Și în Italia, foarte multe poduri au fost uh, distruse și au trebuit să fie reconstruite pentru a permite trecerea unui debit de apă mai mare. Deci cred că ar trebui să avem perioade de retenție mai lungi. Acesta sigur ar fi scenariul optim în cazul în care precipitațiile nu sunt excesive. Însă, uh, dacă precipitațiile sunt abundente, și, da, dar noi creăm uh, niște mm, Uh, sisteme corespunzătoare, atunci cred că putem să prevenim problemele. Sigur, ar fi excelent să putem um, să controlăm uh, toate apele, dar dacă plouă prea mult și se produc uh, viituri, atunci trebuie să instituim sistemele necesare, pentru că altfel riscăm să producem chiar noi inundații mai grave. Mulțumesc, într-adevăr, important să avem uh, reglementări pentru apă, pentru că avem de face din ce în ce mai mult cu inundații și bazinele de retenție nu sunt întotdeauna cele mai bune, se distruge foarte repede ce avem în momentul de față. Crista Clas are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc colegului nostru Prodi pentru acest raport. Mi se pare foarte bine cum a structurat raportul, cum a abordat problemele, faptul că vorbește mai întâi de crearea unei baze de cunoaștere. Trebuie să rămânem la această abordare. Avem nevoie de alte probleme pe care ar trebui să le mai menționăm în acest catalog, cum ar fi inovarea, cum putem folosi inovarea așa încât să putem contribui la stabilitate în dezbaterea despre climă. Pentru a putea contribui într-adevăr și la cercetare, la dezvoltare și la măsuri concrete. Dacă vom uh, vrea să fim plini de inovare, așa cum spunem că dorim ca, ca inovarea să aibă un loc important, va fi uh, foarte important atunci ce vom decide pe tema cercetării. În legătură cu agricultura sunt două aspecte importante. Unul l-a menționat Linda McEwen. În ceea ce am făcut până acum, trebuie să vedem că e nevoie de modele obiective de calcul. Și din nou vorbim de crearea unei baze de cunoaștere, pentru care este nevoie mai întâi de modele de calcul. Agricultura are un output, dar are și un input și eu cred că noi nu avem o bază de calcul foarte bună. Niciun om de știință nu a putut să ne prezinte un model care până acum să, care să ne convină, fără să eliminăm deja ceea ce am obținut până acum. În legătură cu solul, colegul nostru Prodi a vorbit despre un punct care însă nu cred că este destul de mult expus în raport. E nevoie de o directivă privind solul suntem însă de păreri împărțite în legătură cu ceea ce ar trebui să prevadă această directivă, dacă există sau nu o responsabilitate europeană pe această temă, din nou intrăm în dezbateri despre principii. Răspunderea pentru buna gestionare a solurilor este la statele membre, deci trebuie să vedem cum are Europa un rol de jucat, mai ales în domeniul infrastructurii și pentru a atrage atenția statelor membre să nu-și neglijeze această responsabilitate, să uh, protejeze solul și să lucreze în sensul unei protejări a mediului în general. Cred că trebuie să subliniem mai mult acest aspect și, eventual, și să vorbim despre pericolul uh, de supraîncărcare a solului care ar putea să fie un pericol din ce în ce mai iminent. În orice caz, cred că avem de-a face cu un raport foarte bun care ne va duce, cred eu, în direcția care trebuie. Mulțumesc! Mulțumesc, Richard Zeber. Mulțumesc, domnule președinte. Vittorio Prodi este un om de știință și în așa fel am putea spune și că este și raportul său un document științific. Mi se pare că este un principiu bun de plecare, raportul este un punct de plecare pentru dezbaterea noastră, nu este un act legislativ, ci este o bază pentru discuțiile viitoare. Mi se pare bine că face referire la nevoia de a strânge, de a culege date științifice pe toate temele pe care le dezbate. Trebuie să nu uităm că trebuie să rămânem întotdeauna la informații și să folosim uh, imagini prin satelit, de exemplu, și să folosim comunitatea de oameni de știință, așa cum a spus și colegul uh, meu, Oreste Rossi, despre apă, Există diferențe foarte mari între statele membre și cred că aici este și partea dificilă în discuția despre climă. Consecințele pe gestiunea rezervelor de apă nu sunt încă foarte clare, dar oamenii vor fi afectați cu siguranță dacă acest domeniu este afectat. Trebuie să îmbunătățim, deci, colectarea datelor și, eventual, trebuie să facem propuneri mai bune. Vreau să vă atrag atenția, de asemenea, și că cel mai mare producător de emisii este China și că China și-a schimbat acum uh, adoptarea în ceea ce, uh, părerea în ceea ce privește adoptarea IPPC. Există păreri oficiale prin care se spune că datele pe care le avem în momentul de față despre schimbarea climatică nu sunt neapărat cele mai științifice. SUA și China vor frâna cu siguranță încercarea de a defini schimbările climatice. Cred că trebuie să fim realiști în ceea ce privește așteptările pe care le avem față de aceste două continente și când discutăm poziția Uniunii Europene. Vreau să-l rog de asemenea pe Vitorio să mai includă acest comentariu în raportul său, măsurile de combatere a schimbărilor climatice sunt foarte importante. Sunt multe politici, zone de politici uh, care sunt afectate de această chestiune. Și în același timp, uh, politicile au efect asupra, politicile din alte domenii au efect asupra mediului. Prin urmare, trebuie să facem, să luăm deciziile corecte, care pot fi mai târziu traduse în acțiuni concrete. În al treilea rând, aș dori să mm, fac o observație dedicată celor care nu cred că schimbările climatice sunt uh, produse de om populația uh, în 2050 va ajunge, populația globului va ajunge la 9 miliarde și atunci va trebui să ne folosim resursele în mod mult mai eficient. Utilizarea resurselor, a combustibilor fosili în mod special um, și problemele legate de aceste chestiuni subliniază importanța acțiunilor urgente. Uniunea Europeană poate juca aici un rol de lider. Deci, chiar cei care se opun unora dintre sugestii trebuie să recunoască nevoia de acțiune rapidă pentru a îmbunătăți eficiența utilizării energiei, pentru a evita uh, probleme mai grave în viitor. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte multe lucruri au fost uh, spuse cu privire la această carte albă și cu privire la raportul prezentat de domnul Prodi. Această carte albă este deosebit de utilă pentru a încerca să găsim niște măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice. De altfel, uh, colegul nostru, domnul Prodi, a vorbit despre foarte multe lucruri și foarte multe fațete ale acestei probleme. Toate aceste lucruri sunt foarte interesante, însă mă preocupă un lucru. Când vedem uh, dificultățile pe care le avem cu directiva privind solurile și blocarea de către Consiliu a acestei directive, mă gândesc uh, că, că Pornind de la această carte albă, vor fi făcute foarte multe propuneri legate de planurile de urbanizare, autorizațiile de construcție și uh, diferitele măsuri care trebuie luate în diferite domenii. Și mă gândesc că de fiecare dată ne vom lovi de voința Consiliului. Pentru că avem chiar acest exemplu cu directiva referitoare la soluri. Așadar, mă întreb dacă nu cumva ar trebui să fim foarte insistenți pentru ca în viitor, în uh, programările fondurilor structurale, să includem și necesitatea acestei adaptări la schimbările climatice. Cred că acesta ar fi uh, poate singurul mod de a de a-i impune Consiliului să țină seama de această necesitate de a întreprinde măsuri de adaptare la schimbările climatice. Dacă în fondurile structurale uh, spunem că trebuie să ținem seama de aceste măsuri de adaptare, atunci vom avea o influență asupra Consiliului pentru ca acesta din urmă să accepte directivele care vor decurge din raportul domnului Prodi. Aceasta este o sugestie pe care aș vrea să o fac, pentru că altfel ajungem în situație de blocaj și pierdem uh, foarte mult timp. Și atunci când uh, trebuie să votăm uh, directive care vor avea o incidență asupra rolului um, aleșilor locali uh, și politicienilor din statele membre, avem uh, destul de mari bătăi de cap. Aceasta este o problemă pe care vroiam să vă supun atenției, pentru că avem uh, foarte multe idei bune, dar când vine vorba să le punem în practică, avem dificultăți foarte mari cu Consiliul. Merci. Um, Karin Kadenbach. doamna Kalenbach, mulțumesc. Vreau și eu să-i mulțumesc domnului Prodi Am două comentarii de făcut în legătură cu punctele 3 și 4. Aș dori să vorbim și despre domeniul educației. Sunt convinsă că toate măsurile în domeniul cercetării și dezvoltării nu vor uh, putea să fie recepționate decât de un grup foarte mic și cred că în domeniul schimbărilor climatice și a protecției uh, mediului nu putem să reușim decât dacă mai multă lume se preocupă de aceste subiecte. Deci eu aș vrea ca la elaborarea tuturor acestor măsuri să avem deja campanii de informare acompaniatoare pe parcurs care să fie derulate în același timp cu implementarea programelor. Cel mai bine ar fi chiar înaintea derulării programelor să se facă cunoscute. Deci, munca de conștientizare mi se pare extrem de importantă, mai ales la tineri care ar trebui să fie cei care răspândesc aceste informații. Colegul nostru Prodi a vorbit despre mai multe măsuri în domeniul infrastructurii. Aș vrea să vorbesc aici de transport și mobilitate. Fără să menționăm cele două concepte, transport și mobilitate, nu cred că vom reuși pe termen lung. Mulțumesc! Ja, vielen... Mulțumesc. Și acum dau cuvântul comisiei, dacă dorește să ia poziție față de cele descrise până acum. Peter. Vă rog. thank you, uh, thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc în mod special uh, domnului profesor Prodi pentru uh, a pregătit această discuție. Uh, și vă mulțumesc tuturor pentru întrebări și comentarii. O serie de chestiuni au fost uh, supuse atenției și aș dori să um, răspund uh, celor mari importante dintre ele. S-a pus problema dimensiunii uh, la nivel european. Impactul schimbărilor climatice Uh, depinde, sigur, de locație și multe din măsurile de adaptare trebuie luate la nivel local și regional. Totuși, există o dimensiune clară la nivel european în ceea ce privește măsurile care se iau, multe dintre mare parte din impact este luat în considerare la nivel european, pentru că aceste chestiuni sunt transfrontaliere, problema apei, problema biodiversității. Avem, um, sigur, structuri de um, ajutor între uh, regiuni, chestiuni de um, legate de reglementarea și schimbarea sistemului de gestionare sunt elemente luate în considerare la nivel european, dar și independent la nivelul statelor membre. Există și chestiunea eficienței costurilor, um, mai ales atunci când vine vorba de baza uh, de cunoștințe. E mai bine, sigur, să se folosească fondurile uh, odată la nivel european decât în mod diferit de 27 de ori în fiecare stat membru. În ceea ce privește evaluarea impactului, foarte multe dintre schimbările climatice se referă la schimbări privind regimul apelor, um, biodiversitatea, utilizarea terenurilor. Uh, și e, avem foarte mult de făcut pentru a reduce vulnerabilitatea în fața schimbărilor climatice. Există elemente care pot uh, întări uh, ecosistemele și sunt măsuri ce se pot lua pentru a oferi protecție eficientă împotriva schimbărilor climatice. Uh, Uh, pentru că în timp uh, costurile vor crește exponențial uh, odată cu creșterea dimensiunilor problemei. Știm, avem um, foarte multe informații, mm, dar mai sunt multe lucruri pe care trebuie să le aflăm. În acest moment se pot lua măsuri în acele domenii unde există deja instrumente implementate, domenii ale căror probleme le cunoaștem foarte bine. Uh, există uh, zone, de exemplu, unde statele membre trebuie să ia măsuri, cum ar fi protecția împotriva inundațiilor. Există finanțare disponibilă uh, pe parte de agricultură, pe parte de mediu. Aceste măsuri pot continua uh, se pot uh, uh, face, de exemplu, îmbunătățiri în ceea ce privește uh, eficiența utilizării apei în irigații. Pe de altă parte, sunt elemente pe care nu le cunoaștem. Sunt o mulțime de variabile și va trebui să se decidă acțiunile mai târziu, atunci când primim toate informațiile necesare. De aceea, noi spunem că propunem o mm, strategie exhaustivă pentru 2020. Inovația a fost menționată de mai mulți vorbitori, studiile științifice. Studiile științifice privind schimbările climatice și soluțiile propuse sunt uh, elemente unde Uniunea Europeană poate veni cu valoare adăugată și acestea trebuie continuate în programele cadru de cercetare. Dezvoltăm un mecanism de, inform- de schimb de informații și l-am văzut și în uh, raportul uh, domnului Prodi, care ne atrage atenția că nu trebuie uh, duplicate, nu trebuie dublate eforturile dar este nevoie de un astfel de mecanism de schimb de informații, clearinghouse mecanism, ca să ne asigurăm că informațiile trec de la cei care uh, dețin aceste informații la cei care uh, pot lua măsuri. Statele membre au măs- uh, sisteme proprii de informații, dar acest lucru nu, se, nu este valabil în toate statele membre. punctul central al uh, cărții albe, vă atrag atenția, a, a fost a, uh, uh, abordat și în comunicarea privind foaia de drum pentru Copenhaga. Și știm toți povestea. S-a făcut o propunere privitoare la nevoia de a include aceste elemente de schimbări climatice în studiile de impact. S-ar putea să fie un pic târziu în anumite domenii. De exemplu, do- dacă doriți să construiți un baraj, aveți nevoie de un um, studiu de impact. Dar, atunci când decideți să construiți un baraj, trebuie să decideți și unde îl construiți. Um, studiul de impact climatic uh, trebuie să vă spună și dacă e destulă apă ca acest baraj să fie, um, uh, să fie construit și eficient. Degeaba um, construim un baraj dacă în acel loc peste 50 de ani nu va mai fi apă. Ceea ce trebuie făcut uh, Trebuie implementate planuri uh, și creată infrastructură care să ia în considerare schimbările climatice și impactul lor. S-a făcut o referire la bolile animalelor și v-aș atrage atenția asupra unul, unuia dintre documentele care a însoțit Cartea Albă privind, la sănă, privind sănătatea plantelor și animalelor și chestiunea bolilor animalelor este acoperită acolo. Este, una din, este unul din domeniile asupra căruia se concentrează um, Comisia. În ceea ce privește o posibilă directivă privind adaptarea, credem că deocamdată este prematur să decidem dacă e nevoie de, un, de acest tip de acțiune. În ceea ce privește finanțarea, această carte albă um, a luat în considerare și partea de uh, finanțare. Veți regăsi în cartea albă o propunere uh, privind uh, acele venituri uh, care pot fi folosite pentru a finanța măsurile de adaptare. Există uh, finanțare și programe de finanțare în acest moment uh, Va trebui să vedem și care sunt perspectivele bugetare, revizuirea bugetului. Dar colegiul nu a dorit să uh, stabilească regimul de finanțare pentru adaptare înainte de revizuirea bugetului aveți astfel posibilitatea să uh, transmiteți opiniile dumneavoastră înainte de revizuire. În ceea ce privește planul de recuperare, acesta se regăsește în Cartea Albă, cu referire clară la faptul că statele membre au propus să se ia în considerare uh, nevoia de adaptare în planul de recuperare. Și, bineînțeles, Um, strategia pentru 2020 a apărut după aceea. În ceea ce privește integrarea acestor politici în alte politici, considerăm că domnul președinte Barroso a anunțat că va exista o revizuire amplă a tuturor uh, politicilor vis-a-vis -vis de uh, schimbările climatice și în acest co- uh, context, adaptarea la schimbările climatice uh, și uh, introducerea lor în celelalte politici va fi evaluată. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domn... Mulțumesc comisiei. Dau acum din nou cuvântul domnului Prodi. Pe scurt, vă rog, pentru că mai avem un punct pe ordinea de zi. Mulțumesc, domnule președinte. Evident, n-aș putea să răspund tuturor sugestiilor care au fost făcute astăzi, dar aș dori să mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuțiile lor. Voi lua în considerare aceste comentarii și observații. În mod foarte detaliat. În ce privește politicile de uh, îngrijire a terenurilor, e sigur, uh, în momentul în care intervin schimbările climatice și căderile de precipitații mult mai intense, uh, și perioadele mai lungi de um, secetă, trebuie să avem o altă abordare pentru a reuși să menținem, să, um, uh, să se asigure retenția pe o perioadă mai lungă pentru a, a evita uh, um, atât viturile, dar și pentru a asigura refacerea acviferelor. Acviferele se refăceau în mod natural prin uh, căderile de precipitații, dar acum trebuie să asigurăm că ele se pot reface pe termen lung, că apa este reținută acolo Sigur, va fi costisitor, dar trebuie să permitem refacerea pe termen lung. În ceea ce privește deșeurile de biomasă, se pot face uh, pași pentru uh, uh, protejarea corpurilor de apă tanto che possa attenuare eh, le, eh, le piene. Eh, eh Ar trebui să reușim, deci, să atenuăm uh, consecințele dezastroase cu care ne confruntăm în momentul de față. Bun, eu aș cere, deci, ca sistemul să fie gestionat, să fie creat în așa măsură încât să se poată concentra pe um, menținerea, buna gestionare a solului pentru ca să putem face față consecințelor schimbărilor climatice în legătură cu resursele noastre indispensabile. Au fost puse câteva întrebări foarte precise, mai ales cea în ceea ce privește uh, implicarea asigurării. Da, într-adevăr, vorbim despre o, o situație care uh, aduce cu sine o schimbare a riscurilor, o schimbare foarte rapidă și schimb- societățile de asigurări nu sunt în măsură să evalueze aceste riscuri uh, la adevărata lor uh, dimensiune. Iată de ce, în momentul de față, e nevoie de un aport uh, al laturii private în, putere, în gestionarea acestor probleme și a consecințelor dezastrelor și a catastrofelor naturale. E nevoie deci de o colaborare, cred eu, mai întâi pentru definirea termenului de risc. Trebuie să mai discutăm pe această temă după aceea. Este evident însă că o parte din resurse va trebui să provină dintr-un mecanism al uh, schimbului cu emisii, al comercializării de emisii. Trebuie să milităm pentru acest lucru, pentru ca să nu se transforme într-o speculă. Există acest pericol pentru că e vorba de o capacitate incredibilă a finanțelor care a reușit să ruineze economiile. Deci trebuie să nu lăsăm să se întâmple același lucru și în domeniul comercializării cu emisii. Așa încât cine participă la această schemă de comercializare să fie cu adevărat uh, interesat de idee și nu neapărat uh, de un câștig sau o speculă rapidă. Limitarea care a fost impusă tranzacțiilor bancare și uh, speculațiilor financiare arată că există o tendință generală în acest sens. Iată, deci, de ce uh, cred că toate aceste puncte sunt importante. Nu vreau să mai uh, ocup prea mult timp acum cu aceste aspecte, dar am luat notă de toate comentariile și voi uh, incorpora aceste sugestii în propunerile, în propunerea care va fi apoi reînaintată comisiei noastre. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, spune președintele. Vitorio Prodi, într-adevăr, un raport extrem de important, adaptările în domeniul schimbărilor climatice, o temă amplă, după cum am constatat, și va trebui să mai discutăm de multe ori despre ea. Termenul de depunere a amendamentelor este 12 februarie la ora 12 și votul va avea loc în sesiunea din martie. Trecem acum la punctul 17 de pe ordinea de zi și anume raportul delegației eh, Parlamentului European în urma conferinței pe tema climei de la Copenhaga. Am discutat la plenar despre conținutul acestor negocieri, am vorbit despre rezultate deja, am primit un raport pe care ni l-a înaintat secretariatul. În calitate de șef de delegație pot spune că Parlamentul European a fost foarte angajat în cadrul conferinței ONU. Delegația oficială cuprindea 15 membri, dar noi de fapt eram 75 de deputați prezenți la această conferință în decursul celor două săptămâni care au uh, adunat peste, mii, peste multe mii de uh, participanți la mii de dezbateri pe aceeași temă. Mi se pare foarte bine că Parlamentul European a putut să ridice acest standard foarte sus și să fie prezent cu o componență foarte diversă din uh, diferitele comisii. Cu atât mai mare este dezamăgirea cu privire la rezultatul foarte redus. Condițiile la Copenhaga au fost foarte reduse, foarte proaste, dar datorită activității secretariatului am avut chiar o situație privilegiată în legătură cu accesul la centrul de conferință și în legătură cu capacitatea și posibilitățile de a lucra chiar în pavilionul UE. Pentru prima dată, Parlamentul European a primit un spațiu la dispoziție pentru a lucra acolo și vreau să mulțumesc Biroului de Informare al Parlamentului European uh, la Copenhaga și Agenției Europene de Mediu, care și-a pus la dispoziție spațiile pentru delegația Parlamentului European. Nu ni s-a răspuns însă pozitiv la reuniunea de coordonare, de, la participarea la reuniunea de coordonare cu Consiliu, atât Consiliul cât și Comisia care participă la această reuniune nu au dorit ca Parlamentul să participe, un punct care va fi inclus în uh, cerințele noastre pentru un acord interinstituțional, înainte să investim uh, Comisia Barroso. Deci în următoarele două săptămâni va trebui să se clarifice acest aspect pentru viitoarele concertări, pentru că prin tratatul de la Lisabona Parlamentul a primit o funcție mai puternică și revine un rol important, trebuie să putem negocia pe, pe picior de egalitate cu Consiliul și nu ca un negociator de mâna a doua. Am avut un program foarte încărcat, în fiecare zi au, au avut loc întâlniri uh, foarte multe. Mi s-a părut foarte interesant că am avut și întâlniri bilaterale cu parlamentele naționale, viitori actori foarte importanți din India, China, Brazilia, Uniunea Africană, statele insulare, care au venit la aceste întâlniri bilaterale și grupurile de lucru au fost un punct foarte bun pentru că acolo s-au văzut diferitele interese, diferitele puncte esențiale în discuția aceasta. Munca de presă a fost destul de dificilă. Știu că prea mulți dintre noi au suferit din acest motiv. E un concert de voci în care nu reușim să auzim o voce mai puternic decât uh, alta. Nici locația nu a fost neapărat cea mai bună, pentru că dacă cineva a fost în uh, acest centru vreodată, știe cât de dificil este să ajungi în centru de la această locație și de aceea activitatea de media, de mass media și de presă nu a fost neapărat cea mai bună. Aveți însă un raport pe care l-ați citit, foarte multă lume dorește să ia cuvântul, numai două minute pot să vă dau pentru că altfel nu avem timp. Karl Heinz Florence are primul cuvânt, care a fost uh, co-chair. Două minute, Karl Heinz, te rog, pentru că avem 20 de persoane pe ordinea de zi. Da, cu mare plăcere. Mă voi limita la această perioadă. Vreau să, rep- la acest timp. Voi repeta ce am spus înainte Vreau să mulțumesc celor mai importanți oameni din această călătorie de serviciu și anume colaboratorii comisiei noastre care au făcut imposibilul posibil. Au gestionat o călătorie a 70 de deputați, mai mult decât Parlamentul Belgian. Acești deputați sunt prinți și prințese, fiecare în parte și nu este ușor. Deci, doamnelor și domnilor de la secretariat, vă mulțumesc pentru această gestiune a unei misiuni aproape imposibile. Dar și dumneavoastră, domnule președinte, ați organizat uh, participarea noastră foarte bine, ne-ați tratat foarte bine și vreau să vă mulțumesc pentru acest aspect. Am participat la multe conferințe și nu a fost întotdeauna la fel. Vă mulțumesc mult pentru aceasta și din partea colegilor mei. Noi am venit, cred eu, bine pregătiți, am uh, făcut uh, tot ce am putut dar când nu am reușit să activăm cum am dorit, a fost și din cauza consecințelor. Dacă ne gândim că la Bali am trimis 15 membri și acum am trimis 73, de fapt, știm de ce aceste conferințe sunt o problemă organizatorică. Și trebuie să ne punem problema dacă această masă de oameni care afluează către un singur loc este de adevărat uh, felul de a rezolva o problemă. Trebuie să vorbim și să discutăm și cu reprezentanții ONU, pentru că la un moment dat se pierde și transparența în tot acest proces. Și vreau să vorbesc despre conținut, pentru că, din păcate, n-am fost săptămâna trecută la Strasbourg. Sigur că rezultatul conferinței a fost slab, dar avem cel puțin o obligativitate de respectare a două grade care se vor uh, impune la nivel internațional. Altfel, conferința nu pot să spun că a avut un succes deosebit. Am constatat și cât de greu mergeau negocierile între delegațiile prezente. Cum erau trei uh, țări la aceeași masă, alte țări deveneau geloase și nu mai vroiau să participe, gândindu-se că sunt excluse. Deci e foarte greu să găsești o cale de comunicare între diferitele delegații și nu vorbesc aici neapărat de parlamente, ci vorbesc mai ales de reprezentanții guvernelor și de șefii de stat. De aceea e, a fost momente foarte lipsite de viață și din acest eșec am putea să învățăm dacă n-ar trebui de fapt să avem o abordare mult mai uh, diferită de aceasta și poate că abordările globale nu sunt neapărat cea mai bună soluție. Am învățat, de asemenea, da, dar termin imediat, mă scuzați, am învățat deci că ceea ce este bine pentru Europa nu este bine pentru toată lumea și poate că răspunderea comună poate ar trebui să fie acompaniată de o acțiune diferențiată la nivel global. Să nu uităm acest lucru din această conferință. Eu în următoarele luni, până la Bonn, până la următoarea conferință, cred că ar fi bine să ne gândim dacă nu ar trebui să vorbim în alt cadru, dacă ar trebui să ne gândim eventual la o altă abordare care ne aduce la același rezultat. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele, mulțumesc domnului uh, copreședinte care a depășit cu un minut timpul pe care ne am acordat și îți mulțumesc și eu pentru uh, complimente. Linda McEvan are acum două minute. Thanks, Aș dori și eu să mulțumesc secretariatului pentru că ne-au ajutat să intrăm în clădire. Am avut o problemă de acces la negocieri și cred că principala mea îngrijorare acum este ar trebui să îi cerem noului comisar să vină și să ne spună ce se întâmplă în acest moment. Uh, știm că termenul de 31 ianuarie nu mai este un termen în sine. Acordul, uh, conferința părților doar a luat notă de acord, deci nu este asociată la acord. Și um, statele uh, semnatare au, mm, statelor semnatare li s-a cerut să ofere aceste informații dacă doresc. Aceste obiective nu sunt obligatorii și care e până la urmă poziția noastră. Um, Consiliul a sugerat să se uh, introducă uh, cifra de 20-30%, dar nu este uh, clar care este statutul juridic al acestui document, al acordului, uh, ce se întâmplă înainte de uh, summitul din Mexic. Uh, sunt chiar îngrijorată și îmi dau seama că nu vom reuși să facem progrese până la sfârșitul anului dacă nu acționăm imediat. Mulțumesc, doamna Lepaj. Domnule președinte, aș dori să mă alătur și eu uh, mulțumirilor adresate de colegi, secretariatului și dumneavoastră pentru această conferință în care ați uh, dat uh, ce ați avut mai bun. Era clar că în calitate de parlamentar european europeni, nu am putut decât să fim dezamăgiți de locul pe care Parlamentul European l-a avut în um, organizarea generală. Tratatul de la Lisabona nu a fost aplicat și nu am avut un loc pe picior de egalitate cu Comisia și cu Consiliul. Cu siguranță în fiecare dimineață am primit uh, un proces verbal, dar nu era decât un proces verbal, nu era o invitație de a participa la propunere și mie mi s-a părut uh, foarte simbolic că nici măcar n-am avut uh, begiure cu soane care să ne permită să participăm la plenară. Poate că pare un lucru mărunt, dar e un simbol faptul că nu s-au prevăzut badge-uri pentru dumneavoastră, pentru domnul Lorenz și așa mai departe. Poate că măcar ar fi trebuit să ne dea două badge-uri și ne descurcam noi. Dar nu s-a prevăzut nimic pentru participanți din partea Parlamentului European la plenară și mi se pare uh, inacceptabil. Oricum, aceasta nu este deloc o critică la adresa dumneavoastră uh, sau uh, la adresa modului de organizare din partea noastră, ci este o critică la adresa modului în care a fost tratat Parlamentul European în organizarea acestei conferințe. Altfel, este adevărat că am avut dezbateri foarte interesante la nivel bilateral. Am avut uh, întâlniri, am avut foarte multe discuții, dar e vorba de problema de fond, e vorba de participarea la negocieri. Nu puteți să spuneți că am participat cu adevărat la negocieri. Mulțumesc. Mulțumesc, bineînțeles, și grupului de lucru, task force-ului și secretariatului care a pregătit acest lucru. Într-adevăr, trebuie să ne gândim la rolul parlamentelor în astfel de conferințe Guvernele sunt întotdeauna actorii importanți, dar au fost prezenți foarte mulți parlamentari și au fost tratați mai degrabă ca ONG-urile. Eu cred că viitorul acestor conferințe ar trebui să lanseze și o dezbatere în, cadrul, în acest cadru despre rolul parlamentelor. Satu Hasi are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, uh, vreau să fiu de acord, uh, vreau să mă alătur uh, tuturor celor care le-au mulțumit reprezentanților secretariatului. Aș dori să vă mulțumesc și eu în nume propriu. În al doilea rând, referitor la problema acreditării. Cred că acest, această problemă Uh, este că există aleși, membrii aleși ai uh, Parlamentului European uh, care nu au certitudinea că acest lucru se va repeta. Și cred că Parlamentul va trebui să negocieze un nou acord cu Comisia pentru, care, pentru ca fiecare membru ales să primească cel puțin acreditarea de la Comisie. Este un lucru, este altceva dacă toată lumea are acces la toate întâlnirile organizate rezervată pentru delegațiile oficiale. Însă procesul de acreditare, procesul de mm, uh, intrare, permisul de intrare ar trebui să fie acordat tuturor membrilor aleși. În al doilea rând, cred că una dintre concluziile pe care ar trebui să le tragă Uniunea Europeană este că avem nevoie de o politică referitoare la schimbările climatice mai activă nu este suficient uh, doar că avem uh, specialiști uh, excelenți care cunosc toate mm, aspectele întortocheate ale negocierilor. Avem nevoie de eforturi mai puternice în domeniul diplomației privind schimbările climatice Uh, și mai ales în ceea ce privește abordarea țărilor principale care au fost active în uh, această cooperare privind uh, schimbările climatice. Ei joacă un rol foarte important în um, atenuarea, dacă vreți, a unui acord la Copenhaga. China face parte din acest grup de bază, din acest grup de țări principale și care a făcut uh, mașinațiuni pe lângă Sudan pentru a împiedica uh, adoptarea unui uh, acord și a unei decizii oficiale în urma summitului de la Copenhaga. Cred că Uniunea Europeană trebuie să se străduiască mai mult pentru a găsi modalități de a împiedica blocarea negocierilor. Trebuie să existe mm, reguli de vot, cel puțin privind aspectele de procedură, pentru ca acest proces să funcționeze cum trebuie. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, I agree with... Mulțumesc foarte mult. Sunt de acord cu cei care au luat cuvântul înainte este clar că avem nevoie de măsuri de urmărire a, a acordului și pen, mm, este important uh, ce uh, cifră indicăm, 20% mm, nu este uh, de ajuns în plenară s-a solicitat 30%, eu am solicitat 40%, dar uh, uh, comisia noastră trebuie să găsească modalități de a avea o uh, abordare proactivă și de asemenea trebuie să mm, avem o um, abordare și o cooperare mai bună cu celelalte părți din negocieri. Re, mulțumesc secretariatului pentru um, uh, uh, eforturile de organizare domnului președinte și grupului de lucru care au uh, făcut niște eforturi extraordinare. În ceea ce privește accesul, cred că ar trebui să transmitem o scrisoare, mai ales celor care au organizat, atât uh, pe partea uh, daneză cât și uh, uh, ONU. Trebuie să vedem de asemenea, care au fost procesele interne, cine a fost selectat și cum în această uh, delegație, pentru că nu era foarte limpede uh, pentru cei care doreau să participe la delegație, uh, care vor fi pașii și care va fi statutul în cadrul delegației. Ar trebui să luăm în considerare și procesele viitoare, să vedem Uh, posibilități mai bune de acces ale uh, Parlamentului European în cadrul negocierilor. Mulțumesc! Ana Rosbach. Mulțumesc, Ana Rosbach. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să îi mulțumesc și eu secretariatului pentru modul în care a organizat această deplasare. Eu sunt de origine daneză, așa că poziția mea este destul de delicată, dar e adevărat că au fost foarte multe probleme și eu am fost foarte afectată când am văzut că unii dintre colegii mei uh, au fost nevoiți uh, să stea în frig ore în șir înainte să intre în uh, Bella Center. Nu pot decât să regret ceea ce s-a întâmplat dar am uh, discutat cu Connie Edencourt și aparent uh, nu am avut decât uh, patru cartele de acces. Dar până la urmă sala a fost pe jumătate goală și uh, ea a fost foarte supărată. Ea nu știa că noi am primit numai patru cartele de acces în timp ce sala a fost aproape goală. E adevărat că organizarea nu a fost dintre cele mai bune și uh, probabil că la următoarea conferință va trebui să ne ocupăm uh, mai atent de aceste aspecte organizatorice. Sunt uh, de acord cu colegul care dorea să transmită o plângere și eu sunt de acord să semnez această plângere. Oricum, trebuie să vă spun că eu nu aveam așteptări foarte mari E adevărat că ștacheta fusese ridicată destul de sus. Era pentru prima dată când se reuneau atât de multe țări pentru a discuta uh, un subiect uh, de această amploare. Și este adevărat că au existat uh, mai multe mize de ordin geografic, de ordin cultural, de ordin financiar. Eu speram că vom ajunge la un fel de document de pornire, la un fel de schiță care să ne permită să ne continuăm lucrările. Și sper că vom uh, găsi această arhitectură de bază care ne va permite să continuăm lucrările în Mexic sau oriunde ar fi. Mă bucur că metroul a funcționat și că totuși infrastructura a funcționat bine. Nick Griffin are cuvântul acum. Chairman. Um, again, thanks to the Secretariat. Um, I characterize COP15. Eu nu aș caracteriza uh, COP15 ca o pierdere de vreme și o irosire a banilor contribuabilor pe o problemă inexistentă. Dar pentru că sunt în această comisie, aș spune că un singur lucru a fost bun, faptul că o companie germană cu tehnologie care implica uh, oțel și carbon pentru a uh, crea un produs mai bun decât uh, aluminium, utilizează uh, jumătate din energia folosită pentru uh, producerea uh, acestor uh, produse în mod tradițional, dar cu o durată de viață mult mai mm, lungă. Această tehnologie ar putea ajuta Europa să reducă uh, cererea de oțel chinezesc, dar are și potențial pentru a ajuta uh, țările uh, terțe pentru că aceste materiale de construcții sunt foarte solide și de bună calitate. Nu știu cred că uh, acest element ar fi un punct pozitiv uh, în moment, și asta va rămâne în momentul în care o să îngropăm cu totul problema chestiunilor climatice, pentru că asta afectează cu adevărat țările uh, din lumea treia. Mulțumesc! Uh, mă bucur, spune domnul președinte, că n-a fost cu totul o pierdere de vreme summitul de la Copenhaga. Domnul? Been to Bali and Poznan and... Uh... Silakakis. Am uh, fost la Copenhaga și am văzut uh, reprezentarea guvernului meu dar reprezentarea uh, Parlamentului a fost mult mai bună și atunci trebuie chiar să mulțumim organizatorilor. În ceea ce privește rezultatul conferinței, cred că trebuie să revedem strategia. Am fost uimit de uh, cât de slabă a fost poziția noastră atunci când am vorbit, am discutat cu delegațiile uh, chineză și indiană. Am fost acolo când un delegat chinez a luat uh, uh, un pahar de apă și au spus avem 30 de uh, milioane de oameni care nu beau apă de culoarea asta, beau apă de culoarea asta. În noi nu am avut argumente destul de puternice ca, pe care să le prezentăm uh, chinezilor atunci când ei și-au prezentat propria comisie. Același lucru s-a întâmplat și în discuțiile cu China, deși poziția lor a fost mai blândă. Avem nevoie de o nouă strategie, de noi argumente și o abordare nouă. Există argumente pe care le putem folosi, de exemplu combustibilii fosili, uh, care Uh, și n-am vorbit despre uh, subvențiile la uh, combustibili fosili. Această discuție ar fi fost foarte importantă, cu un impact foarte mare. De asemenea, ar trebui schimbat calendarul. Vorbim despre ce ar trebui să facem acum. N-ar trebui să vorbim de uh, termene foarte îndepărtate, 2015-2020 ci să ne apropiem de momentul prezent. Mulțumesc, spune domnul președinte. Domnul Gilpanio. Da, domnule președinte, aș dori să spun și eu câteva cuvinte pentru a le mulțumi uh, colegilor pentru organizarea um, bună făcută de colaboratorii comisiei. Am fost bine primiți Am uh, fost atât de bine primiți uh, încât um, ne-au cazat în același hotel uh, cu guvernatorul Californiei. Dar oricum, acum să revenim la aspectele mai serioase, pot degaja trei cuvinte cheie de la Copenhaga, Copenhaga, regret, decepție și uh, speranță. În primul rând a fost o dezamăgire, o decepție, pentru că întreaga Uniune Europeană și nu doar Parlamentul, așa cum spunea Corin Lepaj, nu a fost uh, un participant suficient de activ la aceste discuții, iar absența sa, mai ales în uh, ultimele ore, având în vedere um, divizarea în sânul Uniunii Europene, ne-a făcut un deserviciu. Iar noi, uh, ca parlamentari europeni, uh, am uh, fost la baza acelei rezoluții și am fost dezamăgiți că Uniunea Europeană nu a fost mai activă la această discuție care a avut loc la Copenhaga. Apoi am avut un regret pentru că noi am avut un rol de spectatori mai degrabă. Uh, sigur că am avut uh, reuniuni bilaterale ale delegațiilor și de-a lungul zilelor am uh, văzut care sunt dificultățile și care este amploarea acestor dificultăți. Și în fine avem și o speranță, pentru că trebuie să găsim o, un alt fel de guvernanță pentru aceste summituri și și noi trebuie să facem propuneri. Mulțumesc, Bas Ecut. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Voi fi subcint. În primul rând, să mulțumesc secretariatului pentru eforturile de organizare. Am vorbit și cu colegul meu din uh, Parlamentul uh, olandez și au fost impresionați de programul nostru. Nu cred că e cazul să discutăm acum rezultatul de la Copenhaga. Se vor exista multe discuții în acest sens. Aș dori să adaug că noi, ca Parlament, ar trebui să fim, să avem și o doză de autocritică. Să uh, ne întoarcem la... Sigur, noi am pornit de la rezoluția din noiembrie, dar ea aproape nu a fost luată în considerare în decembrie. Uh, noi am uh, investit foarte multă energie în rezoluția uh, adoptată în noiembrie, dar trebuie acum să ne întrebăm cum putem să ne îmbunătățim poziția. Noi am avut uh, informări din partea Comisiei Europene, dar au existat și declarații care nu au respectat decizia noastră din Parlament. Ar trebui să avem o poziție mai critică și față de Comisia Europeană atunci când pozițiile comune nu sunt respectate. Păi atunci de ce mai facem uh, rezoluții? Uh, doar așa ca să scriem ceva pe hârtie? Aș dori să uh, avem și noi o poziție autocritică, să vedem uh, ce putem face, ce putem, cum putem să ne îmbunătățim noi poziția în uh, cadrul negocierilor. Mulțumesc! un, avem un rol în Uniunea Europeană, dar nu în negocierile internaționale, cum s-a văzut la Copenhaga Vitorio. Ai cuvântul. Dinte. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, aș vrea și eu să mă asociez mulțumirilor adresate stafului nostru și secretariatului, pentru că, într-adevăr, ne-am simțit foarte susținuți. Problema este că în momentul de față avem de-a face cu o mare deziluzie. Nu vreau să ne disculpăm, ci vreau doar să vă spun că ceea ce a lipsit a fost, de fapt, o, un răspuns la Bali. Responsabilitatea comună, diferențiată, nu s-a văzut. Nu suntem pregătiți încă pentru această schemă. Aș vrea să spun că am încercat uh, de mai multe ori să introducem aceste clauze de echitate în discuție la nivel internațional și nu am reușit. Sper că eșecul pe care l-am obținut la Copenhaga, de fapt lipsa rezultatelor, să încerce să aducă o schimbare a registrului, pentru că, în mod paradoxal, propunerea noastră, atât de bine articulată și totuși foarte restrânsă în ceea ce privește propunerile, a fost, cred eu, cea care a exclus Uniunea Europeană de la discuțiile finale, pentru că se știa care este poziția Uniunii Europene și deci era mai interesant să facă între ei compromisul fără să participăm și noi. Deci, ca lucrurile să rămână la fel, acesta a fost chiar paradoxul, aș spune, deci trebuie să încercăm să venim cu o propunere care să fie, bineînțeles, cu totul alta, să fie atât de schimbată încât să includem în această propunere exact problema pe care am identificat-o, faptul că este nevoie de un rezultat politic la concluziile de la Bali. Vă mulțumesc! Mulțumesc, vom discuta despre această propunere. Are cuvântul Orest de Rossi. Eu sunt mult de acord. Sunt și eu de acord uh, cu ceea ce a spus colegul meu, domnul Prodi. Pentru că este clar că dacă cer prea mult și vii cu o rezoluție gata făcută și exagerată de lucruri care nu pot fi aplicare, aplicate, pot să te, acest lucru poate să te exclude de la discuții. E nevoie de a gă, să găsim ceva pentru COP16 și să începem deja să lucrăm pentru COP16 făcând propuneri care ar putea fi acceptabile și pentru celelalte state. Să nu uităm că trebuie să negociem cu India, cu China, cu Statele Unite, cu Africa, cu puteri mai mult sau mai puțin mari, care cu siguranță nu ar accepta vreodată propuneri ca cele pe care le-a făcut Parlamentul prin rezoluția sa. Este incredibil, domnule președinte, dar pentru, o dată, pentru prima dată sunt de acord cu dumneavoastră. Știm cu toții că a fost un eșec, dar sunt de acord cu dumneavoastră și cu, în ceea ce privește protestul verbal sau scris pe care vrem să-l transmitem. Uh, despre faptul în care, felul în care au fost tratați reprezentanții Parlamentului European. Pentru că după tratatul de la Lisabona nu putem să mai acceptăm un rol secundar față de Comisie și Consiliu. Reprezentanții noștri nu pot să mai fie tratați uh, așa, lăsați în afară sau pe stradă sau în fața unei săli închise. Aceasta este o jignire adusă reprezentanților Parlamentului European și instituțiilor europene. Cred că trebuie să facem un protest clar, formal, un document scris și, repet, sunt uh, convins că trebuie să scriem acest document tuturor, uh, să adresăm documentul tuturor instituțiilor și organismelor prezente. Mă bucur că vom putea, sper, pe viitor să colaborăm mai bine în vederea COP16 și să avem un document care să devină una dintre bazele de rescriere a deciziilor viitoare în acest domeniu al schimbărilor climatice. Mulțumesc! Mulțumesc. Două persoane mai sunt pe listă, Mihail Tremapolos și Ianoș Arden. Mihail Trainopoulos acum. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, σαν επιπρόσθετα σε αυτά τα οποία ακούστηκαν ως κριτική, εγώ θα πω... Mulțumesc uh, foarte mult că mi-ați dat cuvântul. Am și eu ceva de spus în ceea ce privește critica. COP15 de la Copenhaga a fost un fiasco și anume pentru că niciodată înainte nu s-au întâlnit atât de mulți oameni care au reușit să obțină atât de puțin. Uniunea Europeană a pierdut rolul de lider pe care îl juca înainte și toate persoanele care s-au întâlnit la Copenhaga în cadrul acestui eveniment uh, nu au făcut decât, de fapt, să afecteze clima prin întâlnirea lor. 15 membri oficiali din partea Parlamentului, da, cu toții au încercat să implice Parlamentul la aceste negocieri, în aceste negocieri, numai că nu au reușit acest lucru. Și au existat alții care au contribuit la această decizie. Ce rol au jucat ei? Cine sunt aceștia? Parlamentul European a fost oarecum separat de către ceilalți reprezentanți și delegați la această conferință. Să nu uităm cum am fost tratați. Și nu trebuie să mai vorbim încă o dată de problemele de organizare care au fost menționate de alți colegi, ci mai degrabă de alt aspect. Au existat erori politice și lumea a criticat deja aceste puncte. Eu n-am avut uh, senzația că ni s-a dat ocazia să ajungem la un succes. La, în 2002, la Johannesburg, eu eram uh, reprezentantul unei uh, ONG și nu am avut, bineînțeles, posibilitatea să particip la toate reuniunile la care aș fi vrut, dar să nu uităm că am avut un forum pentru climă care a fost extrem de interesant și au existat și demonstrații din partea diferiților reprezentanți ai diferiților organizații care au încercat să transmită mai departe mesajul uh, schimb, despre schimbările climatice. Următorul pas, Mexico, dar mai urmează și Bolivia și Bonn. Cred că trebuie să facem tot posibilul ca să nu se mai repete această experiență. Sper ca și Comisia să ne susțină pentru ca Parlamentul European să aibă un rol mai important. Mulțumesc! Janos Andar. Mulțumesc, domnule președinte. În Ungaria se spune câteodată ceva care se potrivește, se spune, există un proverb care se potrivește foarte bine la rezultatul de la Copenhaga. Se spune, când faci un efort enorm, câteodată rezultatul este o furnică. Motivul pentru acest eșec a fost faptul că nu am reușit să ajungem la un punct comun din partea Uniunii Europene și cred că această problemă se va continua și pe viitor. Rugămintea mea ar fi ca dumneavoastră, domnule președinte, ca și președinte al acestei comisii să creați posibilitatea pentru ca să avem un schimb de opinii extins despre motivele pentru care nu există o poziție comună a Uniunii Europene. Aș vrea să știu ce trebuie să facem pentru ca să obținem o poziție comună la nivel european. Eu am o viziune, am o idee, chiar mai multe și aș vrea să vă rog, bineînțeles nu acum, domnule președinte, dar să folosiți ocazia pentru ca să putem să avem un schimb de opinii mult mai larg pe această temă. Mulțumesc! Mulțumesc mult pentru contribuțiile dumneavoastră. Vom trimite scrisoarea noastră de plângere președintelui Parlamentului pentru ca organizatorii conferinței de la Copenhaga, președinția daneză, să poată să afle despre această plângere și împreună cu noua comisară pentru climă vom discuta cu siguranță mai amplu despre acest subiect, cum putem îmbunătăți lucrurile, cum ne putem îmbunătăți uh, și colaborarea. Mulțumesc uh, interpreților pentru depășirea timpului. Continuăm la ora 3 cu doamna ministra sănătății din Spania.